ar trebui să păstrăm ce este mai bun într-o cultură și să lăsăm deoparte lucrurile rele. Pentru acest lucru uh, trebuie să spunem foarte clar că violența nu este niciodată justificată de, uh, de cultură, de tradiție sau de religii. Nu impunem uh, nimănui valori, ci apărăm valorile care se regăsesc în Carta um, Drepturilor Universale ale Națiunilor Unite. Este de asemenea important să încercăm să schimbăm mentalitățile uh, culturale, să sprijinim uh, campaniile de conștientizare referitoare la uh, drepturile femeilor, campanii care se desfășoară în foarte multe state. Ar trebui să lucrăm împreună cu profesioniștii din uh, domeniul sănătății, serviciilor sociale, care ne, aj- care ne ajută să identificăm mai bine grupurile afectate de acest ritual pentru a avea un succes mai mare prin uh, campaniile de prevenire. Salut uh, campania inițiată de, de Comisia Europeană legată de o toleranță zero față de acest fenomen. Sper că vom continua cu toții pe această cale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Gurmai. Alex. Mulțumesc. Domnule comisar, domnule președinte, dragi colegi, acest fenomen este recurent și, deși se iau măsuri, cifre, cifrele rămân impresionante nu numai în afara Uniunii Europene, ci și în interiorul ei. E vorba de o încălcare flagrantă a drepturilor de bază ale femeilor și fetelor și, în plus, reprezintă și o barieră majoră față de Uh, situația femeilor în general. Este deosebit de dificil să se răspundă la această problemă și ar fi nevoie de dialog cu toate părțile interesate. Mai multe programe, inclusiv cele lansate de UE în colaborare cu UNICEF, arată că dialogul produce într-adevăr rez rezultate încurajatoare este momentul să accelerăm eforturile și să permitem introducerea acestor măsuri într-un plan mai larg, menit să combată violența la adresa femeilor în general. Salut faptul că Institutul European pentru Egalitate de Gen alocă resurse și instrumente pentru combaterea MGF. De asemenea, cred că trebuie să fim extrem de duri față de Uh, profesioniștii din domeniul sănătății care practică astfel de operații. Trebuie ca aceste practici să fie sancționate. Și aș dori să mulțumesc domnului comisar Füle pentru prezență și să-i mulțumesc pentru treaba excelentă pe care a făcut-o în calitate de comisar. Avem nevoie de un uh, tip atât de angajat, sper să reveniți. Mulțumesc, doamna Latford, un minut 30. Thank you very much, Madam President. I'm, I'm Uh, doamnă președinte. Îmi pare foarte bine că facem această dezbatere interpartinică astăzi și îmi pare la fel de bine că am abandonat practica inacceptabilă de a vorbi despre circumcizie feminină, pentru că e mult mai bine descris fenomenul ca, elimina, ca mutilarea genitală la femei. Este o practică oribilă, e o tortură. Eh, se pare că în Marea Britanie 20.000 până la 65.000 de femei sunt supuse riscului uh, unei asemenea mutilări, 65.000 de fete în regat Unit. E absolut inacceptabil să, să, să fie tolerat așa ceva. Presa uh, din Marea Britanie de astăzi spune că e iminent incriminarea acestui fenomen. Bun, uh, am încercat uh, timp de decenii să facem asta, dar n-am reușit până acum. Și Pare bine că s-a stabilit o rețea specializată în întreaga țară de procurori pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Însă cheia e educația și conștientizarea. Cred că e foarte bună o inițiativă europeană, uh, un Ministrul liberal-democrat pentru, uh, interna- pentru dezvoltarea internațională din uh, Regatul Unit a angajat 35 de milioane de lire sterline la nivel internațional pentru combaterea MGF și a vizitat recent Burkina Faso. Astăzi, uh, la amiaz, va fi o campanie pe Twitter uh, împotriva MGF și vă rog să, să vă alăturați și dumneavoastră. Mulțumesc acum doamna Bauer, două minute și jumătate. Madame Vă mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere ne demonstrează că cu toții suntem de acord că datele referitoare la femeile afectate de acest ritual sunt șocante. S-a spus faptul că mai mult de 140 de femei au trecut prin asemenea experiențe violente Egiptul, Etiopia, Somalia și Sudanul sunt țările cele mai uh, afectate, unde rata de prezență a acestui fenomen ajunge până la 98%. În state cum este Nigeria, Togo, Senegal, rata de, de manifestare acestui fenomen este de peste 50%. Mutilarea genitală la femei se regăsește nu doar în Africa, dar și în Orientul uh, apropiat, în Yemen, Iran, uh, Kurdistan, Irak, dar și în comunități beduine, de exemplu, din uh, Iordania și Israel. Statisticile UNICEF, care se bazează pe date din 29 de state africane unde acest ritual este cel mai prezent, ne arată că uh, 18 dintre aceste state se regăsesc în centrul Africii, unde 20% din, uh, din femei sunt afectate. Ținând cont de faptul că acest ritual se aplică tinerelor până la tinerelor până la 15 ani, cred că putem discuta de încălcarea gravă a drepturilor copiilor În urma fenomenului uh, migraționist, mutilarea genitală la femei este practicată de comunități etnice și în alte părți de pe glob, chiar și în Uniunea Europeană. Și după cum s-a spus, uh, se estimează că 500.000 de, de femei și fete se află uh, în riscul de a, de a trece prin această procedură. Pe baza codurilor uh, penale din statele membre, cred că pot fi inițiate proceduri penale împotriva acestui uh, ritual. În plus, s-a aplicat până acum, s-a recunoscut principiul extrateritorial și în uh, unele state membre s-au s-a înțeles că acest fenomen este foarte răspândit. În Regatul Unit mai mult de 65.000 de femei sunt uh, afectate și în Franța mai mult de 60.000 și, după cum s-a spus, chiar dacă acest, uh, această practică este anchetată și ur- urmărită în justiție, ea continuă să existe. Deci avem nevoie de o punere în aplicare a legii. Da, Garcia Perez, acum mulțumesc. Mutilarea genitală a femeii este forma de violență împotriva femeilor și a fetelor și deci este o încălcare a drepturilor fundamentale ale persoanelor. Era necesar ca acest Parlament să se pronunțe împotriva acestui fenomen. S-a vorbit aici de date, 140 de milioane de fete și femei din întreaga lume, 500 de mii în Europa, sunt studii care spun că aproximativ 17.000 de fete din Spania sunt supuse riscului de a suferi uh, mutilare genitală. Uh, toate acestea ne îndeamnă să fim satisfăcuți uh, când vedem strategia um, Comisiei Europene, să înțelegem că e necesar să trecem de la vorbe la fapte pentru a avea strategii diferite care să favorizeze prevenirea și eradicarea unei forme brutale de violență împotriva femeilor. E necesar să insistăm uh, în legătură cu importanța formării medicilor și a celor din domeniul educației, a celor din domeniul educației, cooperarea între instituțiile publice și organizațiile care sunt active în societatea civilă e fundamental pentru a îndeplini obiectivul de a pune stop acestei practici brutale care nu are ce face în secolul 21 dacă cineva vrea să justifice cu anumite scuze această practică, trebuie să spunem foarte clar că respectarea tradițiilor și a culturii uh, are ca limite respectarea drepturilor omului. Mulțumesc. La parole este Madame Hall. Mulțumesc acum doamna Hall, minut și jumătate. Doamna președinte, și eu salut inițiativa colegei mele din Regatul Unit, ministrul pentru dezvoltarea internațională. Datorită ei, este o prioritate a guvernului britanic să se elimine MGF atât la noi acasă cât și în străinătate. Doresc să solicit Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă să lucreze în continuare cu statele membre și să aloce finanțare pentru proiecte locale, pentru că cele mai mari progrese se fac atunci când progresele se desfășoară pe teren în comunitățile locale, atunci când familiile vin și declară public că au renunțat la această practică. Dar pe lângă acest nivel de acțiune în teritoriu, e foarte important să avem acțiuni la nivel diplomatic. Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu parteneri ca Uniunea Africană pentru a pune capăt mutilării genitale feminine. Luna viitoare, aici, la Strasburg, va avea loc reuniunea parlamentară mixtă. Și aș dori să ne spună Comisia ce inițiative centrale planifică pentru a profita de șansa reprezentată de această reuniune pentru a face presiuni de acțiune comună între Europa și Africa pentru a se transmite în teritoriu angajamentul față de eliminarea MGF odată și pentru totdeauna. Și salut ce a spus și domnul comisar, e vorba de abuz la adresa copiilor și trebuie oprit. Mulțumesc, doamna Hall, doamna Matera, două minute și jumătate. Grazie, președinte. Colege, oggi volevo... Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, astăzi vreau să atrag atenția Comisiei Europene în legătură cu prioritizarea violenței împotriva femeilor, pentru că atunci când vorbim de mutilarea genitală la femei, vorbim de violență împotriva femeilor. Acest Parlament în 2009 s-a exprimat deja cu mare majoritate, votând un raport din propria inițiativă exact pe tema asta, însă ia că, iată că din nou ne ocupăm astăzi de această temă, deși nu este prioritară pe agenda Uniunii Europene. <laughs> E pur și simplu o, o palm pe obrazul femeilor europene, cele 500 de mii de femei de pe continentul nostru care au uh, căzut victimele acestei brutale practici, o palmă pe obrazul acestor 125 de milioane de uh, femei din întreaga lume și uh, acele 5 fetițe care în fiecare minut cad victime acestei practici care privesc Uniunea Europeană ca leagănul drepturilor omului. Eu mă mândresc că Italia are o legislație avansată din 2006 care interzice uh, mutilarea genitală la femei în țara noastră și uh, prevede promovarea numeroase activități de combatere și prevenire a acestei forme de violență inacceptabilă. Iată, dragi colegi și domnule comisar, Uh, cuvântul cel mai important, instrumentul cel mai puternic pe care îl avem e prevenirea, preîntâmpinarea, combaterea și preîntâmpinarea. Din nou, uh, și mă bucur uh, să spun asta, că țara mea cu 4 milioane de euro, cifră nu importantă, dar totuși e important, simbolic și nu numai, a pus în practică prin Departamentul pentru Oportunități Egale, Șanse Egale, o campanie de informare care se numește Nimeni nu e exclus și care se adresează părinților imigranți și vorbește despre responsabilizarea în legătură cu decizia de a practica MGF asupra propriilor fete. Avem și un uh, hotline, un număr de telefon gratuit dedicat uh, uh, semnalării, semnalizării acestor fapte și Uniunea Europeană trebuie să ia și ia măsuri concrete, să practici, facă un schimb de bune practici și mai ales trebuie să pună în aplicare să susțină rezoluția adunării generale a ONU uh, privitoare la mutilarea genitală la femei, pentru că această inacțiune a Uniunii Europene poate fi văzută doar ca o inactivitate în legătură cu o temă care, la care ținem noi femeile foarte mult, dar și bărbații de asemenea. Sunt convinsă că vor să lupte împotriva violenței uh, împotriva femeilor. Mulțumesc și acum doamna Costello. Doamna președintă, Astăzi este Ziua Internațională pentru Eliminarea Mutilării Genitale la Femei și este uh, oportun că discutăm uh, despre acest subiect și în Parlamentul European. Această practică este una teribilă. 140 de milioane de femei sunt afectate pe plan global. 2 milioane de femei în fiecare an trec uh, prin acest ritual și 500 de mii în Uniunea Europeană. Și în țara din care vin eu, mai mult de 300 de mii de femei au, au uh, trecut prin acest ritual. După cum am spus, uh, este vorba de un abuz la adresa copiilor care aduce cu sine probleme de sănătate foarte grave. Planul de acțiune al Comisiei reprezintă un bun punct de plecare în combaterea acestui uh, fenomen și mă refer și eu la campania Stopiți, Stopați mutilarea genitală la femei, amintită și de azi colegi. Majoritatea statelor europene au un cadru legislativ prin care uh, această, această practică este incriminată. Avem nevoie, într-adevăr, de legislație, dar trebuie să insistăm mai mult și pe prevenire, trebuie să schimbăm mentalitățile, pentru că mutil- mutilarea genitală la femei nu poate fi justificată pe motive uh, legate de tradiție și uh, religie. Uh, în decembrie 2012, o rezoluție ONU a condamnat această practică și această rezoluție a fost uh, susținută pe întreaga planetă. Mă bucură să aud, domnule comisar, că Serviciul European de Acțiune Externă se va implica mai mult, dar știm că un, o tânără somală din Somalia se va întoarce săptămâna viitoare în țara de origine pentru a continua campania de conștientizare. Uh, Cred că trebuie să sprijinim mai mult această campanie și cer tuturor europarlamentarilor să semneze această petiție. Vă mulțumesc, doamnă Costello. Are cuvântul doamna Morang Șartie. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Iată un subiect în legătură cu care nici nu ar mai trebui să fie necesar să vorbim atât de mult contravine tuturor valorilor fundamentale ale Uniunii Europene și mai ales egalității între cetățeni, egalitatea între bărbați și femei, ocrotirea drepturilor femeilor și uh, combaterea violenței la adresa femeilor. Nu am auzit în această dimineață niciun discurs hotărător, iar textele există. Avem Carta Drepturilor Fundamentale, Convenția de la Istanbul împotriva violenței la adresa femeilor. Oare știm câte victime ale excizării există? Câte mutilări genitale feminine există? Nici măcar nu știm exact. Mutilarea genitală la femei reprezintă o cruzime nemai auzită. Reprezintă o degradare a femeilor, o degradare a tinerelor fete, o degradare a fetițelor pentru că această practică intervine la o vârstă foarte fragedă și trebuie să ne mobilizăm enorm în acest sens pentru a apăra fetițele nevinovate. E vorba de practici culturale și mai mult de atât e vorba de practici barbare. Aceste mutilări sunt definitive. Femeile sunt mutilate pe viață. E vorba de probleme de sănătate, e vorba de probleme de igienă, care provoacă moartea și trebuie să recunoaștem acest lucru. Se întâmplă pe teritoriul nostru, se întâmplă în afara teritoriului Uniunii Europene și nu pentru că se întâmplă în afara granițelor noastre nu înseamnă că nu suntem responsabili. Suntem vizați. E vorba de o încălcare gravă a violenței a drepturilor omului, mă scuzați, o promovare a violenței, a mutilării fizice, de asemenea o încălcare a dreptului de a nu fi torturat. Este un tratament inuman și degradant. Franța este una din primele țări destinație de azil pentru femeile ce suferă de mutilarea genitală feminină și a trebuit să adoptăm o lege pentru a proteja aceste victime. Această problemă culturală trebuie să fie tratată direct împreună cu bărbații, cu băieții, prin campanii de informare, inclusiv campanii de informare pentru fetițe și tinere femei. Însă nicio tradiție nu poate fi considerată valabilă în fața acestui act barbar. De aceea trebuie să legiferăm și de aceea voi vota și pentru alineatul 4, care cere ca la nivel european să avem o legislație pentru a pune în mișcare această mișcare de combatere a MGF. Mulțumesc, doamnă Moral Chartier, domnul Cashman. Thank you, madam. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi ne felicităm cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a Mutilării Genitale la Femei. Cred că nu avem motive să ne felicităm Cred că to- toate cele 365 de zile ale anului ar trebui să fie dedicate combaterii acestui fenomen. Și acum, la sfârșitul mandatului legislativ, nu vine să cred că în continuare cerem acțiuni. Salut comunicarea Comisiei Europene. Într-adevăr, este bine că au fost implicate șase directorate generale, pentru că este vorba de o problemă orizontală, dar avem nevoie de un plan de acțiune înaintea finalizării mandatului nostru. Mutilarea genitală la femei este recunoscută pe plan internațional ca fiind o încălcare a drepturilor femeilor și copiilor și uh, poate fi rezolvată doar dacă luăm um, uh, în considerare toate drepturile unei uh, femei, dreptul la sănătate, uh, de reproducere și așa mai departe. Este vorba de dreptul unei femei. Uh, și am uh, văzut, dragi colegi, care sunt efectele fizice ale mutilării genitale la femei și este vorba de uh, lucruri uh, groaznice. A venit momentul să trecem la acțiuni. Cifrele din statele membre europene sunt uh, teribile, dar vă spun acest lucru, domnule comisar. Trebuie să dialogăm și să spunem uh, prietenilor noștri că a venit uh, momentul să trecem la acțiuni, că nu vom mai tolera continuarea acestui fenomen și cer Uniunii Europene și statelor membre să ratifice Convenția 1, ONU de combatere a violenței uh, împotriva femei, femeilor. Și vă mulțumesc, doamnă președintă. Sper că în următorul mandat nu va trebui să revenim să discutăm uh, acest subiect. Mulțumesc, domnule Cashman. Are cuvântul doamna Costa. Credo că siamo tutti molto convinti che la pratica delle Cred că suntem cu toții convinși că această practică trebuie combătută pe două planuri. Unul, după cum a spus și domnul Cashman și alți colegi din grupul socialist și, din fericire, nu doar din grupul uh, socialist, deci o legislație, o armonizare a legislațiilor la nivel național și directiva Uniunii Europene poate conferi mai multă forță acțiunii noastre, pentru că și în Europa legile sunt diferite, unele protejează doar minorii, Eh, care cad victimă acestei mutilări groaznice. Alte țări, ca în Italia, au legislații mai severe. Apoi, în relațiile de cooperare, după cum spunea și domnul comisar, Europa trebuie să dea semnale foarte puternice, după cum s-au făcut și în acorduri bilaterale cu anumite țări, pentru că pentru că legislația împotriva acestei practici să fie inserată în aceste acorduri ca more for more, mai mult pentru mai mult, cu cooperarea mai ales cu țările din Africa, dar nu doar din Africa. Și în al treilea rând, inclusiv în țări ca Italia, după cum spunea doamna Matera, în care se desfășoară o mare campanie, se vorbește de șase mii de fetițe în fiecare zi, uh, deci e mult, e, sunt multe de făcut în Europa. Din păcate sunt comunități întregi, din păcate care văd acest fenomen ca o inițiere. Deci dacă nu acționăm pe plan cultural în comunitățile locale cu o campanie de informare plecând din școli, de asemenea, cred că doar o abordare bazată pe sancțiuni nu este suficientă. Mulțumesc, Dan Costa, și acum domnul Coferati. Mulțumesc, doamnă președintă. Acest fenomen al mutilării genitale la femei, după cum s-a spus, e una din formele de violență cele mai odioase față de femei și mai ales față de minore. Deci trebuie combătută cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Acțiunile represive sunt importante, însă nu sunt suficiente. Eu cred că e foarte util, după cum spunea adineaori colega mea Costa, că trebuie să acționăm și pe plan cultural. Nu are nicio justificare o violență de acest tip. E un act barbar și odios uh, la adresa unor fetițe. Deci trebuie să plecăm din școli. Uniunea Europeană trebuie, de fiecare dată când definește o politică ce privește dezvoltarea, cetățenia sau oricare ar fi ea, să adauge sancțiunile și stimulentele culturale în ce privește uh, difuzarea drepturilor persoanelor, răspândirea drepturilor persoanelor. Acolo trebuie să intervenim, așa încât să uh, crească fenomenul conștientizării că e vorba de o încălcare a drepturilor fundamentale ale minorilor și ale femeilor. Represiune, da, dar însoțită de mari acțiuni pe plan cultural. Mulțumesc. Domnule Coferati și acum are cuvântul doamna Thompson. Două minute. Øh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sub uh, pretextul tradiției și al ritualelor, ritualurilor se practică MGF inclusiv în Uniunea Europeană. 500 de mii de persoane sunt victimele consecințelor acestor mutilări. 780 de mii de femei și de fete riscă să fie victime ale MGF. Aceasta este una din formele cele mai grave de maltratare și violență la adresa femeilor și nu există niciun motiv medical, nicio justificare pentru aceste mutilări. Foarte adesea, acestea se desfășoară în condiții igienice departe de a fi impecabile și nu există niciun uh, mod de a atenua durerea. De aceea salut inițiativa Comisiei de a consolida eforturile de combatere a MGF. Cred că este foarte bine, e foarte important că la Comisie s-a introdus toleranța zero la adresa MGF. Trebuie acum ca acest principiu să fie aplicat și în statele membre și doresc să profit de ocazie pentru a sublinia că este necesar să avem o uh, reală campanie de prevenire și de combatere a MGF care să se aplice în întreaga Europa și care să țină cont și de MGF. Cred că trebuie să atacăm această formă inacceptabilă de agresiune. Domnul Mölzer. Vă mulțumesc, doamna președintă. Odată cu migrația masivă din exteriorul Uniunii Europene, ne confruntăm cu aceste probleme, mutilarea genitală și crimă de onoare. Chiar dacă mutilarea genitală la femei este considerată deja de mai mult de 20 de ani ca fiind o încălcare a drepturilor omului, nu s-au înregistrat progrese în statele afectate de acest uh, flagel. Conștientizarea este foarte importantă, o pregătire specială a forțelor de justiție și de poliție sunt importante. Foarte multe dintre, feme, dintre fete sunt mutilate în uh, țările de, țările de origine și este foarte important. Acest lucru este important pentru că în statele respective uh, fenomenul respectiv nu este incriminat și știm cât de mari sunt cifrele pentru Europa. Este o situație care trebuie modificată urgent. Vă mulțumesc. În cadrul uh, intervențiilor spontane are cuvântul doamna Prendergast. Chair, every 11... Mulțumesc. La fiecare 11 secunde o fetiță undeva în lume suferă de pe urma mutilării genitale. E o procedură barbară E vorba de afectarea țesuturilor externe, uh, clitorisul e parțial sau total uh, eliminat în condiții total neigienice. Câteodată se elimină chiar și labile. Uh, este o practică barbară care nu are nimic de făcut cu nimic de face, mă scuzați, cu tradițiile culturale sau religioase. E tortură și e o infracțiune. Mai mult de 3 milioane de fete. E vorba de o cifră enormă. Și întrebați o, întrebați o, o moașă care vă spune că este foarte, foarte uh, dificil ca aceste femei să nască fără uh, a le fi uh, afectate uh, și organele. Deci îmi pare bine că putem arunca lumina asupra acestor practici barbare. Mulțumesc! La Mulțumesc, doamne, și acum domnul Benion. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am, adre... Am adresat o întrebare similară comisiei în scris, similară cu cea de astăzi, după ce un alegător din Birmingham m-a sensibilizat cu privire la o campanie pe care o desfășoară pentru a combate MGF-ul. De asemenea, colega mea liberal-democrată din guvernul de coaliție din Regatul Unit a stabilit ca prioritate pentru mandatul său oprirea acestei practici îngrozitoare. Această practică este inacceptabilă, e vorba de o încălcare inacceptabilă a drepturilor fundamentale ale milioanelor de femei și fete din Uniunea Europeană și din afara ei. Aș vrea să știu de ce Uniunea Europeană nu se exprimă mai uh, insistent pe această temă și aș vrea să știu ce acțiuni întreprind statele membre pentru a combate MGF-ul. Fac schimb de bune practici, de exemplu cu comunitățile această unde această practică se manifestă cel mai mult? Mulțumesc, aici se încheie sesiunea de intervenții spontane și dezbaterea și dau cuvântul domnului Füle. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați pus pe ordinea de zi a ședinței plenare mutilare genitală la femei. Cred că nicio fată nu ar trebui să treacă prin această uh, încă, experiență care le încalcă atât de grav drepturile. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru Egalitatea între Sexe și pentru Drepturile Femeilor pentru angajamentul său în combaterea acestui uh, fenomen. În fiecare în fiecare zi femeile sunt bătute, violate sau omorâte în Europa doar pentru că sunt femei. Nu putem accepta acest lucru, nu putem accepta faptul că milioane de tinere femei trec prin acest ritual al mutilării genitale în fiecare an. Ele riscă să moară, se confruntă cu, cu consecință pe întreaga viață, se, se consecință cu o naștere foarte dificilă. Uniunea Europeană va continua campania de combatere a uh, acestei, a uh, acestei practici, de combatere a violenței îndreptate împotriva femeilor în general. Comisia Europeană va redacta în continuare inițiative țintite pentru a sprijini statele membre în atingerea unor rezultate concrete când vine vorba de eradicarea tuturor formelor de violență îndreptate împotriva femeilor, um, profitând de toate competențele Uniunii Europene. Din punctul de vedere al uh, statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană, drepturile uh, fetelor și femeilor fac parte integrantă din analiza întreprinsă de comisie atunci când ne gândim la măsurile necesare de asistență oferită unor țări terțe. Însă nu doar fondurile sunt importante. Este important de asemenea să ajungem la un consens global de asemenea, ultimele acorduri de liber schimb încheiate de Uniunea Europeană sunt legate de cadrul politic care guvernează relațiile generale ale Uniunii Europene cu țările terțe și sunt incorporate de asemenea în acordurile mai largi cuprinzătoare de, de asociare. asociere. În asemenea acorduri există și o clauză care prevede respectarea drepturilor omului respect care stă la baza relațiilor bilaterale. În plus, avem uh, canalele potrivite de dialog pentru a discuta o gamă cât mai largă de puncte. Stimați membri ai Parlamentului European, aș dori să conlucrăm uh, la fel de strâns și pe, și pe viitor și voi uh, discuta cu colega mea, doamna Reding, toate soluțiile posibile, inclusiv cea amintită de mai devreme de doamna Hall. Vă mulțumesc! Mulțumesc, aici se încheie dezbaterea. Votul va fi va avea loc astăzi la prânz. E vorba de votul propunerii de rezoluție. Urmează acum întrebarea cu solicitarea de răspuns oral adresată Comisiei privind NAIADES 2, dezvoltarea transportului pe căi navigabile. Domnul Simpson